Domnule Ferreira, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. În dezbaterea anterioară pe care am avut-o cu primul ministru Portugaliei, avusese în contribuții din partea președinților grupurilor politice care au depășit cu mult timpul acordat. Mm, noi am respectat uh, timpul pe care l-am uh, primit și cred că regulile trebuie să fie respectate. Poate ar trebui să fie tăiat timpul um, oratorilor din uh, grupurile politice care nu și-au respectat timpul acordat. Nu, s-a respect, nu s-au respectat uh, normele tradiționale și am dorit să protestăm. Onorevole Ferreira, sono stati dati... Domnule Ferreira, am respectat uh, proporțiile în funcție de fiecare grup și nu cred că uh, am fi putut să ne așteptăm ca lucrurile să fie altfel. Asta este situația. Puteți să fiți de acord, puteți să nu fiți de dezacord, să, fi de, să fiți de acord. Um, vă respect opinia, dar încă o dată, e vorba de un calcul matematic uh, făcut de echipele noastre, deci și depinde de situația din plenară. Autoritățile competente din Republica Elenă mi-au transmis cererea de ridicare a imunității parlamentare domnului Georgios Christos pentru a putea începe urmăriri penale împotriva sa de către Tribunalul de Primă Instanță din Atena. Conform regulamentului, această cerere a fost transmisă Comisiei Jurii de la Parlamentul nostru, care este competentă în materie. Începem cu voturile, orientarea uh, în ceea ce privește relațiile UE-Regatul uh, Unit. Vă rog frumos!